nici pentru că nu funcționează consola de vot. Domnul Coferati? Am aceeași problemă, doamnă președintă. Nu uh, funcționează consola. Am încercat de mai multe ori. Da, o să trimitem un tehnician. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, aceeași procedură, votul asupra raportul doamnei Țică în ce privește acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Federală a Braziliei cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene. Supun la vot acest raport. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul Van den Camp. Aceeași procedură asupra raportului domnului Van de Cap, acordul între Comunitatea Europeană și Islanda, Norvegia, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul Coelio, aceeași procedură asupra aderării Liechtensteinului la acordul dintre UE, Comunitatea Europene și Elveția. Supun la vot raportul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Raportul se adoptă. Acum, pe ordinea de zi, avem votul cu aceeași procedură asupra raportului doamnei Holmeier asupra aderării Liechtenstein la acordul dintre uh, uh Comunitatea Europeană și Elveția. Examinarea unei cereri de azil supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe ordinea de zi avem acum raportul potrivit aceleași procedură, raportul doamnei Macovei asupra acordului dintre UE și Brazilia cu privire la exonerare de obligația de ține vize de scurtă ședere pentru titulare de pașapoarte obișnuite. Supun la vot acest raport. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la votul potrivit aceleiași proceduri, raportul domnului Enci asupra acordului între UE și Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale. Supun la vot acest raport. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pe ordinea de zi avem acum votul potrivit aceleași proceduri a raportului doamnei Gebhardt în ce privește punerea în aplicare a directivei privind serviciile. Supun la vot raportul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la votul raportului domnului Cancian, raportul delegației Parlamentului European la Comitetul de Conciliere în ce privește drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și cu autocarul. Supun la vot, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. La votazione e chiu. S-a închis votul. A fost adoptat raportul. Felicitări domnului raportor. Vă rog. Doamnă președinte, Consola mea nu funcționează. Foarte bine. Am notat și vă trimitem un tehnician. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Votul Doamna Alfano, vă rog. Doamna președintă, vă mulțumesc. Eu mi-am lăsat cartela de vot la comisie, o să-mi fie adusă, dar vă rog frumos să um, înregistrați faptul că mă abține ce privește votul asupra raportului Cancian. Da, notăm. Trecem acum la raportul asupra uh, raportului domnului Calanan, standarde de performanță privind emisiile pentru vehiculele utilitare ușoare noi. Supun la vot blocul numărul 1, vot separat. Avem trei părți, vot prin apel nominal, deci pentru prima parte s-a deschis votul. La votazione e chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. A treia parte. S-a deschis votul. Încă o dată s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot propunerea comisiei astfel modificată. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot proiectul de rezoluție. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul a fost adoptat. Felicitări raportorului. Acum, pe ordinea de zi, avem uh, votul raportului domnului Lene în ce privește cooperarea consolidată în domeniul creării unei protecții a brevetelor unitare. Votăm prin apel nominal. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul punct de pe ordinea de zi, votul asupra raportului domnului Belet, contaminarea radioactivă a produselor alimentare, nivele maxime admisibile. Domnul Silvestre, s-a cerut cuvântul. Da, domn, doamnă președinte, eu am votat pentru, dar m-am înșelat și am apăsat pe butonul votului negativ. Da, am înregistrat rectificarea votului dumneavoastră, spune președinta. Spuneam că trecem acum... A, domnul Vitela. Vreau să spun că eu am votat uh, pentru și s-a înregistrat că m-am abținut, a spus domnul Pitela. Vă rog, domnule președinte. Tot greșeala votului, eu am votat împotrivă. Vă rog, domnul președinte al Comisiei Libe. Doamnă președintă, Eu cred că am trecut foarte repede de la un raport la celălalt și atunci de aceea ne-am înșelat. Eu am vrut să votez împotrivă. Deci, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această propunere de regulament în ce privește brevetele unitare așteaptă hotărârea Curții de Justiție, care ar trebui să intervină pe data de 8 martie. De aceea vreau să propun Parlamentul European să amânăm votul asupra uh, brevetului european atâta timp cât nu uh, s-a pronunțat Curtea de Justiție de la Luxemburg în ce privește regimul lingvistic și aș vrea ca acest lucru să figureze în procesul verbal. Domnule Silvestris, am înregistrat și observația dumneavoastră. Putem să trecem acum la raportul asupra contaminării radioactive, raportul domnului Belet, amendamentul 1, cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna pentru amendamentul numărul 1, cine este împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm pentru că nu ați ridicat bine mâna. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul a fost respins în mod clar. Votăm acum amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 30 de amendamente ale Comisiei pentru Industrie. Le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnul Bele vrea să facă un amendament oral. A, nu, este caduc, mi se spune. Caduc, bine. Dorește să-l facă sau nu? Până la urmă, rectifică președinta, domnul Bele, vreau să facă un amendament oral la amendamentul 33 și îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Este un amendament oral în ce privește compensațiile care ar trebui să fie plătite uh, fermierilor și este după cum urmează. Comisia va supune până în martie 2012 un raport către Parlamentul European și Consiliu în ce privește uh, un mecanism pentru compensații acordate fermierilor a căror uh, culturi au fost contaminate peste nivelele maxime admisibile uh, și uh, care nu pot să fie comercializate. Acest mecanism ar trebui să se bazează pe principiul um, uh, poluatorul plătește și acest raport ar trebui, dacă este necesar, să fie însoțit de o propunere legislativă care să creeze un asemenea mecanism. Dacă este considerat a fi adecvat, este o propunere a cinci grupuri politice. Vă mulțumesc, spune președinta. Se opune cineva acest amendament oral? Nu. Atunci supun la vot amendamentul 33. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Votăm acum propunerea comisiei astfel modificată. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Propunerea a fost adoptată. Votăm proiectul de rezoluție legislativă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul a fost adoptat. Felicitări domnului raportor. Încep acum explicațiile de vot.